Right, ladies and gentlemen, uh, dear colleagues, it's... Doamnelor și domnilor, dragi colegi, am depășit deja cu 8 minute ora 3, de aceea aș dori să vă urez bun venit și să trecem la ordinea de zi. Primul punct este adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există comentarii, se adoptă. La punctul 2, comunicările președintelui. Nu am nimic de uh, comunicat în momentul de față și de aceea putem trece la punctul 3, adoptarea procesului verbal a ultimelor ședințe. Dacă nu există comentarii până la finele acestei reuniuni, se vor adopta procesele uh, verbale din februarie. Trecem acum la punctul 4, dar înainte să facem acest lucru, aș dori să le urez bun venit a, a doi oaspeți speciali pe care i-am întâlnit în sala de protocol înainte. Este o mare onoare pentru noi să urăm bun venit în reuniunea noastră de astăzi președintele Parlamentului Etiopian, domnul Abadula Gemeda, bun venit încă o dată, care este însoțit de președintele Comisiei pentru Afaceri Extern, domnul Dabas Tesfar, tot din Parlamentul Etiopian. Etiopia este un important partener de cooperare pentru Uniunea Europeană dânsii sunt aici pentru adunarea interparlamentară comună și au vrut să-și facă o imagine spre de modul în care funcționează acest Parlament. Trecem acum la punctul 4, impactul și implementarea deciziei CEJ, Consiliu împotriva Front Polisario, în ceea ce privește uh, relațiile comerciale și cooperarea UE-Maroco. În acest sens, aș dori să le urez bun venit și colegilor din uh, Comisia INTE. Mă bucur că Bernd Lange, președintele Comisiei INTA, um, coprezidează cu mine acest punct. Avem și invitația domnul Iost Corte, director uh, general adjunct din partea g 3 și domnul Antonis Castrisianakis, director pentru securitate, siguranță, comerț, facilitare și cooperare internațională din cadrul DigiTaxul. După cum știți, Marocul are una dintre cele mai extinse relații comerciale cu Uniunea Europeană, este unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai noștri, nu doar din vecinătate, dar cooperează pe noi și în lupta împotriva terorismului și în ceea ce privește migrația. Această relație de bună cooperare s-a bazat pe respectarea dreptului internațional. Voi da întâi cuvântul domnului Bichet, care ne va prezenta abordarea de până acum și care va arăta care sunt principiile de colaborare pe viitor. Apoi domnul Bent Lange îl va uh, introduce pe domnul Caspis Ianakis în ceea ce privește măsura de liberalizare pentru produsele agricole. Această întâlnire sperăm că va fi o bună ocazie pentru a face schimb de opinii în ceea ce privește relațiile noastre de colaborare cu Marocul. Domnule Piche, aveți cuvântul. Vă rog. Oh, sorry. Oh, I have to stay there. But we can turn around. <laughs> Puteți uh, vorbi de acolo. Ne vom întoarce noi. Mulțumesc, domnule președinte, mă bucur să fiu aici. Știu că nu doar comisiile AFET și INTA sunt unite în această încăpere, dar și Serviciul European de Acțiune Externă și Comisia Europeană sunt uh, unite aici în, uh, acea pe această bancă. De regulă stau în locuri diferite. Am să încep prin a mă referi la informarea inițială pentru Comisia AFET de ceva timp în urmă, la începutul lunii ianuarie, de către directorul pentru regiunea respectivă din partea Comisiei Europene, imediat după de ce a fost anunțată decizia Curții Europene de Justiție. Să vă reamintesc că bazele acestei decizii, pe 21 decembrie, Curtea a anunțat o, că va decide cu privire la <clears throat> recursul în ceea ce privește acordul uh, agricultural UE-Maroco, recurs uh, înaintat de Comisia Europeană și Curtea de Justiție a înlăturat decizia Tribunalului General luat anterior. Prin urmare, decizia Consiliului de adoptare a acordului în domeniul agriculturii rămâne în vigoare. În același timp, Curtea decide că un acord care nu acoperă în mod explicit Sahara Occidentală nu poate fi interpretată în mod juridic ca acoperind și acel teritoriu e în mod sigur o chestiune foarte sensibilă și complexă cu unul dintre partenerii cheie a Uniunii Europene din vecinătatea noastră. Trebuie să respectăm această decizie, este cert, și trebuie să facem acest lucru într-o manieră care să păstreze relațiile noastre cu Marocul în general. Sunt mize politice importante și interese economice în joc și, desigur, avem nevoie de Maroc uh, ca partener în dosare cheie, precum securitate, stabilitate regională, lupta împotriva terorismului și migrația. Trebuie să recunoaștem că în ultimul an și jumătate, când aceste cazuri în justiție erau pedinte, am asistat la un oare declin în ceea ce privește activitățile pe aceste relații cu Marocul. Și nu în ultimul rând, în ceea ce privește abordarea noastră în urma acestei decizii, Trebuie spus că avem tot interesul să evităm orice fel de implicare în conflictele care vizează zahara Occidentală. Abordarea noastră ar trebui să faciliteze reluarea procesului de pace sub egida ONU. Am ținut legătura cu autoritățile marocane de la anunțarea deciziei Curții Europene de Justiție, iar autoritățile marocane au spus în mod clar că trebuie abordat acest lucru, nu e o chestiune dacă o vom face, ci cum anume și de aceea este important să avem un curs de acțiune care să nu compromită din punctul lor de vedere poziția lor în procesul de pace sub egida 1. Uniunea Europeană, evident, nu trebuie să salute poziția Marocului, nici cea a Polisario, dar dat fiind faptul că orice soluție presupune o colaborare strânsă din partea Marocului, atât din punct de vedere politic cât și din punct de vedere tehnic, trebuie să dăm dovadă de sensibilitate față de uh, opiniile lor. Există o oportunitate de dialog acum, așa cum s-a agreat pe 21 decembrie între înalta reprezentantă Mogherini și uh, Ministrul pentru Afaceri Externe a Marocului. Trebuie să folosim uh, prilejul să facem acest lucru, pentru că Consiliul și Parlamentul European așteaptă să facem pas în acest sens. Apoi există și presiuni din partea economiei reale. Operatorii economici trebuie să știe care este situația și există indicii că situația juridică actuală afectează comerțul uh, și nu doar uh, cu Sahara Occidentală, ci și cu Marocul în ansamblu. Afectează co- companii din Maroc, din Sahara Occidentală, dar și din Uniunea Europeană și trebuie să ținem cont de faptul că mai există două cazuri în instanță în fața Curții Europene de Justiție cu privire la alte acorduri bilaterale UE-Maroco. Ceea ce înseamnă acest lucru în practică este că soluția care se va adopta pentru acordul în domeniul agriculturii cu Maroc ar trebui să încerce să anticipeze și rezultatul probabil a celorlalte două cazuri în justiție. Oricât de dificil ar fi acest lucru, așa cum am spus, am avut contacte exploratorii cu Marocul în ultimele două luni la nivel tehnic, dar a existat de asemenea și o vizită a adjunctului ministrului de externe marocan la Bruxelles, la doamna Mogherini și s-a ajuns la concluzia că trebuie respectată această decizie, că ambele părți sunt de acord, că este importantă menținerea acestei relații și, de asemenea, că ambele părți doresc să mențină relațiile comerciale tradiționale între Sahara Occidentală și Uniunea Europeană și să existe continuitate și să se evite perturbări comerciale care nu ar fi în interesul oamenilor care trăiesc acolo. Pe această bază Comisia Europeană, în asociere cu Serviciul European de Acțiune Externă, pregătesc în momentul de față o soluție pentru ceea ce a constatat curtea că lipsește din acest acord și anume o temei juridic pentru aplicarea unor tarife preferențiale pentru produsele care provin din Sahara Occidentală și vom face acest lucru prin amendarea acordului în domeniul agriculturii. Pentru a face acest lucru trebuie să ținem cont de explicațiile oferite de curte în decizia sa, în primul rând de aspectele și criteriile care sunt uh, menționate în decizie și anume cea mai bună manieră de a asigura consultații cu persoanele vizate și că măsura ar trebui să fie în beneficiul oamenilor și măsura să fie una durabilă atunci când este vorba de impactul asupra resurselor naturale. În al doilea rând, o soluție trebuie să respecte nu doar decizia, dar și legislația internațională și, în special, deciziile Consiliului de Securitate ONU în ceea ce privește Sahara Occidentală. Soluția trebuie să fie compatibilă cu procesul de pace, să nu prejudiceze rezultatul acestui proces și, pe cât posibil, să ajute la reluarea acestui proces de pace. În concluzie, abordarea noastră va fi aceea de a căuta temeiul juridic uh, adecvat pentru tarifele preferențiale care să păstreze fluxurile comerciale istorice așa cum s-au dezvoltat în cursul anilor și nu va prejudicia procesul de pace cu Sahara Occidentală ca urmare a vidului juridic. Acest lucru va fi în interesul oamenilor care trăiesc în Sahara Occidentală și, evident, în interesul relațiilor comerciale UE-Maroc, care în ultimii doi ani s-au mișcat ceva mai lent și, nu în ultimul rând, abordarea noastră va fi compatibilă cu procesul de pace ONU și va facilita reluarea acestuia. Mulțumesc foarte mult, domnule Pichet. Ne-ați oferit explicații cu privire la decizia curții și o imagine mai de ansamblu asupra relațiilor strategice UE-Maroco. Interesul specific al comisiei noastre, așa cum ați menționat la finalul introducerii dumneavoastră este de a vedea cum anume putem proceda în continuare cu această decizie a curții, ce înseamnă în practică astfel încât să nu existe efecte negative asupra comerțului și aici mă refer atât la comerțul între UE și Maroc, dar și între Maroc și Sahara Occidentală. În ceea ce privește decizia curții, în momentul de față nu există o interdicție a bunurilor care vin din Sahara Occidentală, dar din punct de vedere juridic, aceste bunuri nu pot beneficia de tarifele preferențiale în baza acordului UE-Maroc. Ce e de făcut? Iar această întrebare o voi adresa domnului Just Carte, care este director adjunct în partea DigiTrade. Thank you very much, uh, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi reveni la ceea ce ați spus dumneavoastră și voi sublinia relațiile comerciale foarte importante dintre Maroc și Uniunea Europeană și deci miza mare. Uh, v-am adus câteva cifre pentru a sprijini această idee. Uniunea Europeană este cel mai important partener comercial al Maracului. E vorba de 55,7% din um, comerțul Marocului și 61% din exporturile Marocului ajuns în Uniunea Europeană. 52% din exporturi vin din Uniunea Europeană. Deci, iată, valoarea totală a comerțului cu bunuri în 2016 între Maroc și Uniunea Europeană a reprezentat aproximativ 34,6 miliarde de euro. Este vorba doar de comerțul cu bunuri aici. Dacă adăugăm și serviciile, ajungem la o sumă de aproximativ 8,6 miliarde în 2015. Deci este o relație importantă și intensă din punct de vedere politic, așa cum a subliniat și domnul Piche, dar și din punct de vedere comercial. Mm, în plus, Marocul a făcut progrese substanțiale în domeniul aproximării, în domeniul reglementărilor, deci a acordat legislația cu cea Uniunii Europene și de aceea Uniunea Europeană a hotărât că Marocul trebuie să fie prima țară cu care negociem un uh, acord de liber schimb uh, adâncit. Aceste negocieri au început în 2013, s-au făcut progrese bune uh, la toate capitolele, dar acum, nu doar ca rezultat al hotărârii curții, dar și din alte motive, aceste negocieri au fost stopate, practic. Este clar că, fără, dacă nu se soluționează problema juridică pe care discutăm aici în această dupămasă, masă, va fi foarte greu să se reia aceste negocieri. De aceea este atât de important ca ambele părți, deci Uniunea Europeană, dar și Marocul, fac eforturile necesare pentru a rezolva problema, bineînțeles respectând hotărârea curții. Așa cum a spus foarte clar și reprezentantul Serviciului European de Acțiune Externă. Așa cum uh, a spus uh, reprezentantul SEAE, Um, hotărârea curții a confirmat valabilitatea deciziei Consiliului de a aproba acordul cu Marocul în domeniul agriculturii. Este o veste bună pentru noi, dar um, Curtea a adus și clarificări în legătură cu situația Saharei Occidentale. Comisia și celelalte instituții ale Uniunii Europene trebuie să țină cont de aceste observații. De asemenea, uh, în trecut, bunurile din Sahara Occidentală făceau parte din acordul privind agricultura de facto și Curtea de Justiție în hotărârea sa din decembrie a spus că nu mai e posibil să facă acest lucru. Curtea a confirmat că Uniunea Europeană poate să aibă un acord cu Marocul care să includă Sahara Occidentală, dar doar dacă o face în mod explicit și ținând cont de anumite elemente, cum ar fi durabilitatea și avantajele pentru populația locală. Au început uh, contacte la nivel tehnic cu Maroco pentru a găsi uh, o soluție acceptabilă pentru ambele părți și pentru noi este esențial ca relațiile comerciale cu acest partener atât de important al nostru să continue. De asemenea, e adevărat că astăzi nu există un embargo pe importurile din Sahara Occidentală, bunurile pot să fie importate în continuare în Uniunea Europeană, dar nu mai pot beneficia de regimul preferențial din cadrul uh, acordului din domeniul agriculturii. În fine, domnule președinte, aș dori să repet că nu este o chestiune doar importantă pentru comerț, ci are un impact mai larg asupra relațiilor bilaterale între UE și Maroc. Și de atâta timp cât nu se rezolvă această problemă, nu e foarte posibil să se reia negocierile privind noul acord comercial. Mulțumesc! To be honest, I didn't really saw... Sincer să fiu, nu prea am văzut care ar fi soluția. Poate n-am înțeles eu bine sau mi-a scăpat ceva. Bineînțeles, vom purta o dezbatere și apoi puteți să interveniți din nou. Acum, numele Comisiei, ia cuvântul uh, directorul de la Digitax Sud, Domnul Ianakis, vă rog. Chairman. Um, uh, Vincent uh, Piquet and uh, your... Uh, antevorbitorii mei au subliniat deja modul în care Serviciul de Acțiune Externă și Comisia s-au angajat să pună în aplicare hotărârea Curții Europene de Justiție. Din perspectiva serviciilor vamale, pot să vă spun că această hotărâre clarifică faptul că, în cadrul actual, Autoritățile vamalele statelor membre trebuie să se asigure că bunurile din Sahara Occidentală nu obțin tratamentul preferențial în momentul în care intră în Uniunea Europeană. Unii s-ar putea să considere că hotărârea curții înseamnă că Uniunea Europeană nu poate să aibă schimburi comerciale cu Sahara Occidentală, dar aș dori să nu se facă o confuzie, repet ceea ce a spus Adineauri, nu e deloc așa. Importurile din Uniunea Europeană din Sahara occidentală sunt posibile. Nu există un embargo comercial. Curtea a hotărât doar că nu există un temei juridic pentru practica din ultimii ani, conform căreia importurile din, din partea de Sahara Occidentală, care face parte din jurisdicția marocană de facto, uh, au fost considerate ca făcând sau uh, încadrându-se în acordul de asociere UE-Maroco. Asta înseamnă că, de acum încolo, serviciile vamale ale UE trebuie să identifice importurile din Sahara Occidentală pentru care importatorii ar putea solicita uh, ilegal uh, un tratament preferențial. Am discutat cu autoritățile vamale, le-am cerut să facă eforturile necesare dacă au dubii rezonabile că importatorii cer un tratament preferențial pentru produse din Sahara Occidentală. În acest caz vor folosi prevederile din acord pentru a coopera cu părțile marocane și pentru a cere verificările necesare și informații suplimentare în legătură cu originea produselor. Astfel se vor putea identifica mărfurile respective fără a întrerupe fluxul comercial legitim. Sperăm că importatorii nu vor continua să ceară avantaje comerciale, în primul rând. Înțelegem că informațiile privind hotărârea curții eh, sunt deja disponibile și au fost diseminate asociațiilor eh, agenților economici care eh, fac comerț cu această zonă. Vom face eforturi în continuare pentru a se evita erorile și pentru a asigura o punere în aplicare omogenă în întreaga Uniune Europeană a prevederilor acordului nostru de asociere cu Marocul. Colegii mei au subliniat de asemenea faptul că, în același timp în care aplicăm hotărârea curții, trebuie să apărăm interesele economice și comerciale ale Uniunii Europene, dar și um, relațiile noastre politice cu această regiune. Așa cum am spus, cooperarea cu autoritățile marocane este importantă pentru serviciile vamale din UE, pentru a pune în aplicare hotărârea curții discuții în următoarele săptămâni și luni și în același timp pentru a evita o întrerupere a relațiilor noastre comerciale cu Marocul. Este clar de asemenea că discuțiile și cooperarea între Maroc și Uniunea Europeană uh, vor fi indispensabile dacă dorim să găsim o soluție pe termen lung o soluție care să ofere un temei juridic care să permită Uniunii Europene să aplice preferințe comerciale teritoriilor din Sahara Occidentală în interesul populației. Așa cum a spus deja Vincent, împreună cu Serviciul de Acțiune Externă, Comisia examinează posibilitatea de o astfel de extindere pentru a lua inițiativa potrivită în viitorul apropiat pentru a crea un temei juridic. Mulțumesc, domnule președinte. Right, thank you, gentlemen. We now come to... Mulțumesc și acum voi da cuvântul eurodeputaților, dragi colegi. Am uh, pus 14 colegi pe listă, 15, deci Acum avem 17 nume pe listă. <laughs> Mai licitează cineva. Uh, deci, 17 solicitări din sală. Vă rog două minute de fiecare pentru a da cuvântul tuturor celor care doresc să o facă. Începem cu vicepreședintele uh, delegației pentru relațiile cu țările din Maghreb, doamna Jimenez Barbatu. Thank you, Chair. Estimados colegas, las relaciones con Marruecos... Mulțumesc, domnule președinte. Relațiile noastre cu Marocul sunt fundamentale pentru Europa. Eu, ca și spaniolă și vecina acestei mari țări, acord o atenție deosebită acestui subiect. Marocul este un garant pentru pace și stabilitate în Africa și progresele sale obținute de monarhul său în ultimii ani au fost salutate cu admirație de toate țările care fac parte din Uniunea Europeană. Tribunalul de Justiție, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, așa cum au spus că um, intervenienții, în uh, decizia sa din decembrie 2016, s-a pronunțat pe uh, acordul uh, agricol cu Marocul, care este în continuare pertinent, dar care nu se mai aplică Saharei Occidentale. Și uh, Uh, legea internațională nu consideră că acest teritoriu face parte din teritoriul marocan și trebuie să respectăm decizia luată de către curte. După cum știți, vecinii noștri din Maghreb um, își doresc întotdeauna să îndeplinească cerințele Uniunii Europene. Însă, acest lucru nu poate afecta parteneriatul nostru pe chestiuni agricole, așa cum uh, am, am spus. Um, curtea a estimat că acordul uh, pe domenii agricole este în continuare valid. În acest sens, eu consider că Uniunea Europeană trebuie să lanseze mecanismele necesare pentru a se asigura că se respectă acest lucru, pentru a asigura progresul în această regiune a Magrebului, care are o importanță atât de mare pentru noi spanioli și pentru europeni în general. Aici e nevoie de un cadru, un cadru care să cuprindă diferitele uh, scheme de asistență socială și așa mai departe. Um, știu că, știm că am existat foarte multe conflicte de multă, multă vreme și de aceea, așa cum se spune acum, e foarte la modă să se găsească o soluție în care toată lumea are de câștigat, în engleză win-win. Uniunea Europeană este conștientă de rolul uh, important pe care îl are Marocul pentru echilibrul din regiune. Și deci vom încerca să găsim formule care să ne permită să respectăm interesele populației din Sahara Occidentală și care să ne permită să continuăm uh, exploatarea resurselor din această regiune în beneficiul acestor populații este foarte important să menținem legăturile cu această regiune din ce în ce mai aproape de Europa din toate punctele de vedere. Mulțumesc! Gracias, and now we come to... Mulțumesc și trecem acum la grupul PPE, are cuvântul domnul Milan Mon. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, înainte de toate, aș dori să mulțumesc reprezentantului CAE și diferiților reprezentanți ai Comisiei Europene pentru prezentările făcute. Mai întâi, ceea ce trebuie să spunem este să repetăm faptul că noi am avut deja în 9 ianuarie o dezbatere pe acest subiect în uh, Comisia noastră și salutăm uh, decizia luată de Curtea Europeană din decembrie anul trecut, care a menținut în vigoare acordul agricol cu Marocul și care a anulat uh, decizia din 2015 a Tribunalului de primă instanță. Consiliul, în mod unanim, a salutat această decizie a, a curții. Dar dați-mi voi acum să fac câteva observații. Eu consider că relațiile Uniunii Europene cu Marocul sunt relații absolut fundamentale și trebuie să le menținem, pentru că este un asociat privilegiat al Uniunii Europene, are statutul de uh, stat avansat în relațiile de vecinătate cu Uniunea Europeană. Apoi, Sahara Occidentală. Trebuie să găsim o soluție o soluție prin diferitele organizații ale Națiunilor Unite și prin negocieri bilaterale între Maroc și Frontul Polisario, care să fie sub egida Națiunilor Unite și care să ducă la crearea unor rezoluții. Evident, și Parlamentul nostru, dar și Comisia și uh, Consiliul trebuie să ne asigurăm că această chestiune a Saharei Occidentale, care are nevoie de o soluție, nu va veni și nu va interfera în mod negativ în relațiile importante bilaterale pe care le avem cu Marocul. Deosebit de importante, o țară privilegiată, am spus, unde un vecin privilegiat, relații privilegiate și trebuie să avem, continuăm aceste relații nu numai la nivel comercial și economic, ci și în lupta împotriva terorismului, securitate, fluxuri migratorii și așa mai departe. Mai mult decât atât, eu cred că Marocul după primăvara arabă, a reușit să devină o adevărată uh, referință de stabilitate și a urmat un uh, drum înspre libertate și uh, uh, respectarea drepturilor omului. Așa că nu pot decât să încurajez Consiliul European, uh, Comisia și CIA să caute în continuare soluții la această problemă, ținând seama de uh, decizia curții și să găsim un acord, o formulă care să ne permită uh, să menținem fluxurile tradiționale de comerț între Maroc și Uniunea Europeană. Mulțumesc și acum domnul Parniu, din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații în cadrul dezbaterilor noastre. Mai întâi, ceea ce doream să spun este că e vorba de un acord al Curții de Justiție care este complex și care pune într-o situație dificilă atât Uniunea Europeană, cât Algeria, cât Frontul Polisario, cât Marocul. Frontul Polisario nu a avut câștig de cauză, pentru că acordul în continuare este în vigoare, așa cum a fost el semnat în 2012. Însă, decizia Curții este foarte clară în ceea ce privește neaplicabilitatea acestui acord asupra teritoriilor din Sahara Occidentală. Și răspunsul Uniunii Europene într-o situație atât de complicată nu poate fi un răspuns simplist, așa cum uh, s-a spus la începutul întâlnirii noastre. Apoi, o altă observație, uitându-ne la relațiile noastre cu Marocul, Trebuie să menținem aceste acorduri, dar să ținem seama și să integrăm acordul, uh, decizia Curții Europene. Acordul de pescuit, spre exemplu, din 2013, care prevede o incluziune progresivă a teritoriilor din Sahara Occidental în ceea ce privește prevederile juridice, tocmai pentru a ne asigura că acest teritoriu beneficiază de acest acord. Cu un pic de creativitate, iată, putem găsi o cale interesantă în, avem deja o experiență în domeniu și asta ne, ne-ar permite să ieșim dintre această situație de impas și să evităm ruperea relațiilor cu Marocul. În al treilea rând, atenție. Cei care își doresc ca Parlamentul nostru să devină Consiliul de Securitate al ONU, e bine, nu se poate. Doar la nivel de ONU vom găsi o soluție justă, durabilă și acceptabilă, în așa fel încât situația să poată evolua în beneficiul populațiilor locale și în beneficiul stabilității regionale. Deci trebuie să evităm orice postură politico-politiciană. Uh, am uh, participat la formul Grand Montana din acest weekend și am observat că deșertul acum, Sahara, Sahara, după situația sa de deșert, s-a dezvoltat și devine o, un teritoriu, o regiune bogată din punct de vedere comercial și economic. Și, evident, încă un aspect, trebuie să vedem cum anume vom putea acționa pentru a veni uh, în sprijinul um, deciziilor și acțiunilor ce vor fi întreprinse la nivel de ONU. Și cred că vom putea să avem un rol de mediator în următoarele săptămâni. Mulțumesc și în numele ECR, domnul vicepreședinte. Domnul Vistisen. Da, așa cum au spus mai mulți colegi, Marocul este un aliat deosebit de important pentru noi, pentru Europa, atât în domeniul comercial, în domeniul social, în securității, lupta împotriva terorismului și de aceea este deosebit de important să rezolvăm acest subiect uh, uh și să integrăm decizia curții nu avem nicio îndoială asupra faptului că putem aborda acest lucru în mod foarte concret. Pe de altă parte, sunt foarte încântat să constat că reprezentanții Comisiei și SAE caută soluții pragmatice. Spre exemplu, în mod explicit numesc teritoriile din Sahara Occidentală și încearcă să găsească un acord specific cu autoritățile marocane. Pentru că Nu ar trebui ca această populație să beneficieze de condiții mai proaste comparativ cu restul condițiilor oferite în cadrul acordului. Pentru că sunt investitori care vor să investească mai mult în această regiune și sunt de acord că soluțiile pot fi găsite în cadrul uh, Națiunilor Unite și nu neapărat în cadrul relațiilor bilaterale între UE și Maroc. În consecință, nu pot decât să încurajez eforturile Comisiei și SAE de a vedea cum anume, pe de o parte, putem integra de curția, cur, decizia Curții Europene de Justiție și, pe de altă parte, să găsim o cale pragmatică care să ne permită să menținem relațiile noastre bilaterale, dar acestea să fie și în beneficiul oamenilor din Sahara Occidentală. Mulțumesc și acum, din partea verzilor, domnul Buchner. <clears throat> Mulțumesc, am trei întrebări. Mai întâi, dumneavoastră ați menționat faptul că negociați cu frontul Polisario, oamenii din acest front. Dar există parteneri recunoscuți uh, pentru uh, astfel de negocieri. Curtea a stabilit în mod clar acest lucru. Și poate ar fi bine să ne precizați un pic mai mult în această privință. O a doua întrebare. Aici vorbim foarte mult despre includerea teritoriilor din Sahara Occidentală în cadrul acordului nostru și așa mai departe. Aș dori să subliniez ce înseamnă în interesul Saharei Occidentale a oamenilor care sunt acolo, în uh, interesul a, uh, celor din Atlas sau a celor din vestul Saharei. Eu cred că aici e o distinție foarte clară care trebuie să fie realizată, pentru că din observațiile exprimate adineauri s-a spus că trebuie să continuăm relațiile, dar aici avem o, o, o dificultate. Marocul s-a instalat în teritoriile acestea din Sahara Occidentală, așa că trebuie să facem o distinție aici, între diferitele teritorii și să acordăm preferințe celor care se aflau la originea acestor, încă de la bun început, în aceste teritorii din Sahara Occidentală. Apoi, Uniunea Europeană importă doar din partea anumitor țări de sine stătătoare, state de sine stătătoare. Deci Sahara Occidentală nu este inclus aici. Orice import care vine de acolo, după părerea mea, este unul ilegal. Aș vrea, eventual, dacă ne-ar putea Comisia face câteva comentarii pe acest subiect. Mulțumesc. Mulțumesc. Îmi cer scuze, am sărit peste un grup. Are cuvântul acum doamna Desarnes. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor invitațiilor. Aș dori să spun câteva lucruri foarte simple. Mai întâi, cred că este foarte important să avem relații bune cu Marocul și aceste bune relații sunt, în primul rând, politice, înainte de a fi comerciale. Avem interese comune când vine vorba de pace, de securitate, de luptă împotriva terorismului, avem interese comune când vine vorba de migrație și trebuie să apărăm această relație. Este esențial acest lucru. În al doilea rând, în ceea ce privește relațiile noastre comerciale, bineînțeles, și Jean Parniu a spus-o foarte bine, noi nu suntem Națiunile Unite, deci nu noi vom rezolva problema Saharei Occidentale. E nevoie de o abordare mai concretă din partea noastră care să facă relațiile posibile. Uh, am auzit, s-a vorbit despre modificarea acordului agricol. Uh, aș dori să știu mai multe despre această posibilitate și în calitate de raportor pentru indicațiile de origine geografică pot să vă spun că vom vota un raport la INTA la jumătatea lunii iunie în ceea ce privește indicațiile de origine între UE și Maroc. Aș dori să știu care ar fi consecințele uh, și dacă se spune că se dorește o soluție concretă. Uh, ați vorbit despre modificarea acordului. Eu aș dori să știu uh, când s-ar putea face acest lucru și dacă aceste soluții concrete sunt agreate de diferitele părți. Bineînțeles, sunt pe placul Uniunii Europene pentru că noi propunem aceste modificări, dar în dialogul, dialogul cu Marocul este deschis în legătură cu astfel de posibilitate. Mulțumesc! Thank you. Now we come to Mrs. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Beghin. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Mișcarea 5 Stele întotdeauna a avut o poziție critică față de acordul cu Marocul, tocmai din cauza impactului asupra uh, economiei țării, din, țărilor din zona Mării Mediterane. Știm despre ce vorbesc agricultorii noștri. Între ianuarie 2015 și ianuarie 2016, au crescut în sudul Italiei cu 74% importurile din Maroc, au scăzut uh, mult uh, prețurile pe piața italiană, de exemplu la portocale. Um, Acum descoperim că aceste produse nu ar fi trebuit să intre pe piața noastră pentru că acest uh, acord cu consecințe negative asupra agricultorilor noștri este, nu se mai, n-ar trebui să se mai aplice, sau cel puțin partea. Curtea de Justiție a hotărât că acordul nu este valabil pentru teritoriile din Sahara Occidentală. Nu doresc să intru în detaliile hotărârii sau ale hotărârii din apel, dar avem anum, trebuie să facem anumite lucruri. Dacă acordul nu este valabil pentru aceste teritorii, trebuie să se identifice imediat câte cât mărfuri și care mărfuri vin din aceste teritorii și să le interzicem accesul. Dar datele nu sunt precise. Pro- Producția acolo de roșii în Sahara Occidentală variază între 0,1% din, uh, și 70% din producția totală a Marocului. Și Marocul are de gând ca încă 170 de tone de fructe și legume să um, fie produse în această zonă. Deci, din Sahara Occidentală uh, importăm pește, fructe și legume. Întrebarea mea este cum aveți de gând să diferențiați produsele veți aplica regulile, regulilor de origine sau alt regim de control al exporturilor. Uh, puteți folosi o etichetare separată cu uh, diferitele coduri uh, vamale pentru acele zone și, în practică, dacă agricultorii și pescarii europeni au suferit din cauza unui acord care a fost parțial ilegal, este clar că trebuie să se evalueze aceste daune și eventual trebuie să fie compensați agricultorii și pescarii. Doresc să vă întreb, uh, să întreb Comisia dacă a evaluat posibilitatea, dacă îi va rambursa pe producători și când. Mulțumesc. Grazie. Next speaker, Mr. Borghetti. Mulțumesc, are cuvântul domnul Borghețiu. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Bineînțeles, la baza problemei stă o poziție care nu poate să fie decât foarte critică din partea celor care uh, reprezintă interesele producătorilor europeni față de un acord uh, cu uh, foarte greu de înțeles. Ar trebui să se clarifice detaliile acestui acord. În ceea ce privește problemele juridice puse de această hotărâre a curții, cred că ar trebui să se înțelege mai bine dacă hotărârea interzice importarea produselor din Sahara Occidentală. Pentru mine nu e foarte clar acest lucru și aș dori să știu care este poziția Uniunii Europene și ce inițiative a luat, inclusiv la nivel juridic, sau ce avize a obținut. Pentru că acest element este foarte important pentru o evaluare mai generală a acordului cu Marocul. Aș dori să spun că trebuie să subliniem și faptul că statutul juridic al Saharei Occidentale nu trebuie să, obțin, să aibă o, o incidență prea mare asupra acordului între UE și Maroc. Această problemă trebuie să fie rezolvată la ONU. Thank you. And now Ms. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Sarafranca de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, Aș dori să spun că aici e vorba de o ședință a Comisiei AFET și aceste ședințe sunt deosebit de importante. Însă, problema fundamentală cu care ne confruntăm acum, ca urmare a deciziei Curții de Justiție, este o problemă de lungă durată și de pe mediu mijlociu, pe termen mijlociu. Întrebarea este cum vom menține legăturile noastre cu un asociat strategic, în mod preferențial, precum Marocul, și apoi cum vom interpreta această decizie. Și e clar că trebuie să găsim soluții care să fie formulate însă mai întâi trebuie să vedem, oare trebuie să modificăm acordul de asociere, acordul comercial, acordul agricol, acordul referitor la regulile de origine, avem nevoie de noi directive, un nou mandat de negociere. Cum vom concilia toate aceste proceduri care vor dura mult timp, care vor uh, consuma foarte multă energie și în același timp să nu aducem atingere fluxului uh, de importuri uh, pentru că nu ne putem permite o scădere a acestora. Și, în ultimul rând, evident, cum vom interpreta și cum vom aplica această decizie a Curții de Justiție teritoriilor din Sahara Occidentală. Și, în final, domnule președinte, ultima întrebare. Aș dori să știu dacă se vor aplica sistemul de tarife preferențiale generalizate acestor teritorii Um, așa cum se prevede în acordul cu Marocul. Sau eventual poate că am putea introduce un, spe, un regim special, cum e cel pentru Moldova sau pentru Ucraina, în așa fel încât să nu perturbăm, cum spuneam adinaur, fluxul acesta comercial cu Marocul și să ne asigurăm în același timp că resursele acestea vor fi în beneficiul populațiilor de acolo. Thank you. Now we come... Mulțumesc. Și acum doamna Arena de la SCD. Mulțumesc! Voi repeta două principii care au fost deja menționate și anume că discuțiile noastre nu pun sub semnul întrebării importanța relațiilor diplomatice, economice, politice și culturale între UE și Maroc. Nu au nici obiectivul de a rezolva uh, problema legată de statutul Saharei Occidentale, pentru că la ONU trebuie să facă acest lucru. Obligația noastră și datoria noastră a Parlamentului European este să adaptăm practicile comerciale între UE și Marocul la hotărârea Curții de Justiție care spune pe scurt că respinge recursul în adulare, deci acordul poate e în continuare valabil, dar acest acord nu se aplică Saharei Occidentale. Deci Curtea confirmă principiul excluderii acestei regiuni și înseamnă că mărfurile din Sahara Occidentală nu pot să beneficieze de tarife preferențiale. Întrebarea este cum putem identifica originea acestor mărfuri și cum putem organiza controlul dacă rămânem în această situație. Am auzit că Comisia propune o altă logică și anume logica includerii. Această logică presupun că este și cea creată de Maroc, mm, ceea ce înseamnă modificarea acordului și am auzit că Comisia dorește să modifice acordul, dar ne cere în același timp să se aplice principiul consimțământului și avantajelor pentru populație. Există o discuție cu frontul Polisario în legătură cu acest consimțământ și avantaj pentru populație și, bineînțeles, această soluție cu includerii evită problema etichetării mărfurilor. Logica excluderii a fost adoptată de Statele Unite um, în ceea ce privește acordul său cu Marocul. Um, veți afla singuri cum practica Statele Unite această logică și cum excludea mărfurile din Sahara Occidentală și care vor fi consecințele asupra acordului de asociere și când vom putea să votăm noi aici în Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc. care cuvântul acum doamna Fotiga de la ICR? Thank you, Chair. I would like to thank uh, all... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc uh, invitațiilor noștri pentru prezentări. Doresc să spun că Marocul nu este doar un partener major al Uniunii Europene la nivel comercial, în primul rând uh, și mai ales în domeniul agricol, dar și în, în Uh, probleme de securitate, dar are și un rol uh, de stabilizare a regiunii, nu doar uh, din cauza faptului că controlează fluxurile migratorii, ci și pentru că um, încearcă să rezolve uh, cauzele migrației. Deci rolul uh, um, Marocului în regiune și mai la sud de Maroc este unul important și trebuie să vă spun că eu am anumite preocupări în legătură cu hotărârea Curții Europene de Justiție. Din punctul meu de vedere, în mod indirect, se pune problema jurisdicției Marocului asupra teritoriilor Saharii Occidentale care noi am spus că este de domeniul ONU. Mă întreb, putem obține textul hotărârii, inclusiv justificările și uh, avizul avocatului general? Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Fotiga. Hotărârea este disponibilă publică pe internet deci puteți avea acces la ea. Are cuvântul acum doamna Valero. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce... Vă rog să vă puneți căștile. Deci, spuneam, am ascultat dezbaterea și Cred că toată lumea a uitat faptul că această discordie există deja de 40 de ani. De ce? Pentru că Marocul a ocupat un teritoriu care nu aparține. Se pare să se uite acest lucru aici în Uniunea Europeană. Și eu cred că Uniunea Europeană aici se află oarecum de partea ocupantului și nu a celui ocupat. Mi se pare incredibil acest lucru trebuie să vedem cum anume vom continua să susținem în continuare ocupantul, agresorul, în loc să găsim o soluție. Pentru că dacă noi continuăm comerțul cu Marocul, uh, și nu aducem atingere acestui acord, atunci vom aduce atingere intereselor uh, populațiilor de acolo și atunci vom favoriza ocupantul și nu uh, cel care a fost ocupat, ceea ce este total împotriva legislației internaționale. Noi ar trebui să fim de partea populațiilor de acolo, din Sahara Occidentală. Pentru că aici e vorba de destinul lor. Oamenii aceștia au cerut sprijin din partea noastră și ar merita ca noi să continuăm comerțul cu ei, în loc să uh, venim și să încurajăm marocanii să ocupe teritoriile care nu le aparțin. Pentru că asta cere frontul Polisario, să se recunoască această situație din Sahara Occidentală. Frontul Polisario este cel care trebuie să servească drept interlocutor în discuțiile cu Comisia Europeană și cu alte instituții. Și toate statele membre trebuie să vină și să sprijine această dorință de autodeterminare, de autonomie. Există studii care demonstrează în mod foarte clar cât de absurdă este situația actuală. Și văd, da, bun, se cere că, să se găsească soluții, însă frontul porolisariu este cel care ar trebui să beneficieze de asistență și nu altfel. Thank you. And now we have Mr. Castaldo from EFDD. Domnul Castaldo, din partea EFDD. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt oarecum surprins, pentru că, ascultând discuția de astăzi, am impresia că Aici se solicită ca realitatea să se adapteze la acordurile noastre și nu invers acordurile noastre la realitatea de fapt și cea juridică. Sentința curții este una foarte clară. Se spune că Zahara Occidentală nu face parte din regatul Marocului, conformitate cu dreptul internațional. Nu este o bătălie politică, e o chestiune juridică aici. Nimeni nu vrea să pună sub semnul întrebării importanța relațiilor cu Marocul în toate privințele, însă trebuie să ținem cont că suntem un stat de drept uh, și trebuie să respectăm deciziile curții. Două întrebări. În partea dispozitivă a sentinței, la punctul 7, se spune că orice fel de comerț de bunuri agricole, fără consimțământul poporului, va fi ilegal. Marocul practic, nu are autoritatea pentru a emite certificate de origine pentru bunurile din Sahara Occidentală. Iată că <clears throat> nu suntem doar într-un vid de legalitate, ci întreb Astfel nu cred că s-ar rezolva problema beneficiarilor, pentru că înainte de dezvoltarea economică care vizează această zonă, problema este că de pe urma acestuia nu beneficiază cetățenii săi, uh, Uh, pentru că mulți dintre locuitorii acolo sunt refugiați de diverse decenii. Și a doua uh, chestiune vizează frontul polisară. În ceea ce privește punctul 55 din din uh, sentința care face trimitere la punctele 34-37 din Carta ONU, se spune că trebuie implicat și frontul polisariu pentru găsirea unei soluții, de pe urma căreia să beneficieze într-adevăr populația Sarawi. Trebuie să fie un răspuns și pentru progres, așa cum uh, spunea și colega Beghin în ceea ce privește agricultorii și Uh, pescarii, care au suferit însă daune în cursul acestor ani și închei spunând că sentințele nu se uh, modifică, nu se eludează, ci se respectă și se aplică. Dragi colegi, mai avem uh, patru vorbitori și vă reamintesc că acest punct trebuie finalizat până la patru jumătate și am vrea să ascultăm totuși câteva răspunsuri din partea comisiei. De aceea i-aș ruga pe ultimii patru colegi să fie cât mai succinți posibil. Doamna Rodrigo Spineros. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și reprezentanților SAE și din partea comisiei. Eu cred că sunt de acord cu toți cei care au luat cuvântul înaintea mea și care reprezintă instituțiile europene. Ceea ce este important este să continuăm aceste relații deosebite între Uniunea Europeană și Maroc. Și deci este fundamental să găsim o soluție la nivel juridic care să pună capăt o incertitudinii cu care ne confruntăm în momentul de față. Dar în același timp trebuie să găsim o soluție echilibrată și acceptabilă pentru toate părțile și care să țină seama și de interesele uh, celor diferitelor părți implicate. De aceea trebuie să recunoaștem că există o nouă situație ca urmare a deciziei Curții Europene de Justiție și e clar că e nevoie de dialog și de respectarea principiului de consimțământ și de consultare. Eu aș avea o întrebare de formulat în ceea ce privește situația actuală. Este foarte clar faptul că decizia CEJ Uh, a exclus relațiile comerciale între Uniunea Europeană și Sahara Occidentală. Deci nu mai fac parte din acordul cu Maroc. Și atunci trebuie să aplicăm o situație nouă, uh, anumită, o, nouă, o noutate din punct de vedere vamal, de asemenea, la nivel internațional. Și atunci cum putem garanta că exporturile de produse mă gândesc, spre exemplu, mai ales la fructe și legume, uh, cum putem garanta că acestea nu au fost produse în Sahara Occidentală și că intră în, totuși în Uniunea Europeană cu exact același regim ca și până acum, în momentul în care nu există o etichetare a produselor de origine din Sahara Occidentală. Putem ști exact dacă, într-adevăr, în momentul de față se îndeplinește decizia CEZ excelși a Uniunii Europene și cum, vom, cum ne veți ține la curent de felul în care evoluează întregul proces. Eu solicit transparență maximă pentru că e clar că subiectul are o importanță deosebită. Thank you, Mr. Jurek. Mulțumesc. Domnul Jurek, din partea ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Marea majoritate a colegilor am subliniat faptul că relațiile noastre cu Marocul sunt foarte importante. Importante pentru Europa. Marocul nu este doar un factor de stabilitate și securitate foarte important în regiune, dar trebuie să reamintim că relațiile economice și politice cu Uniunea Europeană sunt foarte importante și pentru stabilitatea din această țară, care nu trebuie periclitată. Desigur, Decizia Curții Europene de Justiție ar trebui aplicată, să fie în vigoare și respectată, însă ar trebui implementată în așa fel încât um, să se țină cont și de interesele partenerului nostru pe termen lung. Mulți colegi au menționat faptul că Au existat conflicte deja timp de 40 de ani, însă nu este vorba doar de Polisario și regatul Maroc, ci este un uh, conflict internațional în care sunt implicați mulți vecini din acea zonă. Noi ar trebui să ne gândim la securitatea noastră, la securitatea prietenilor noștri și știm că securitatea noastră a fost foarte mult afectată de situația din Libia și de aceea ar fi puțin înțelept să periclităm stabilitatea unei țări partenere cu care avem relații foarte bune, cum este cazul Marocului. Ar fi contraproductiv și împotriva intereselor noastre. Aș dori să mulțumesc reprezentantului Serviciului European de Acțiune Externă pentru că la nivelul serviciului se caută soluții în mod activ, vrem să se respecte statul de drept, însă în același timp nu trebuie să periclităm cooperarea. Mulțumesc, doamna Hautala, acum. Mulțumesc. O întrebare succintă din partea mea. Consideră SEAE că pentru a pune în acord situația cu dreptul internațional, Uniunea Europeană ar putea acționa ca intermediar între regatul Marocului și Polisario. S-a menționat de asemenea și un studiu care, pe care noi îl considerăm foarte neprofesionist și nejustificat și de aceea credem că înainte de publicarea acestui studiu ar fi bine ca acesta să fie supus unei, unui control uh, foarte strict. Mulțumesc, uh, domnul Lezi, ca ultim vorbitor. La el faio de la Mulțumesc. În primul rând, trebuie să citim decizia Curții Europene de Justiție, pentru că în această decizie nu se vorbește de recunoaștere de facto că Comisia Europeană nici nu ar trebui să afirme așa ceva. Se face trimitere la beneficiile pentru populația locală. Este vorba de consimțământul populației din Sahara Occidentală. Și scrie negru pe alb. Și dacă se vorbește de cons- necesitatea consimțământului populației din Sahara Occidentală, acest lucru presupune o dezbatere cu oamenii de acolo, cu frontul Polisario în speță. Și este vorba aici și de chestiuni comerciale și Uniunea Europeană trebuie să se asigură că există canale de uh, discuții și cu frontul polisariu. Apoi mai există o problemă cu un vas uh, spaniol care pescuia în um, apele din zona insulelor Canare. Chestiunea, până la urmă, a fost uh, transmisă spre soluționare Franței, dar uh, încărcătura descărcată acolo n-ar fi trebuit să se supună tarifelor preferențiale ale Uniunii Europene. Acum, cum ne putem asigura că Spania respectă prevederile europene, astfel încât aceste produse să nu pot fi să nu poată fi introduse la tarifele preferențiale acordate Marocului. Despre câți bani este vorba? Pentru că uh, câți bani până la urmă pierd oamenii din Sahara Occidentală? Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Acum am să vom da cuvântul uh, invitațiilor noștri pentru răspunsuri. Domnul Piche, pentru început. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru comentariile făcute. În ceea ce privește abordarea noastră, noi vrem să punem în aplicare temeiul juridic pentru aplicarea preferințelor care provin din pentru produsele care provin din Sahara Occidentală. Și acest lucru se poate face printr-o modificare formală a acordului în cauză. Ci urm urmând procedura normală specificată la articolul 218 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, în conformitate cu care vor fi implicați și Consiliul și Parlamentului. Curtea a specificat câteva aspecte de care trebuie să ținem cont pentru a merge mai departe. Este vorba, primul rând, de consultarea oamenilor implicați, beneficii pentru oamenii implicați și durabilitate. Sunt chestiuni complexe pentru care mai trebuie să discutăm în detaliu cu interlocutorii noștri lucru pe care îl luăm foarte în serios pentru că va determina până la urmă valabilitatea politică, dar și juridică a abordării noastre. Despre asta este vorba până la urmă, de a găsi o abordare care să fie viabilă din punct de vedere politic, care să poată fi apărată și care, în același timp, să fie și temenică din punct de vedere juridică trebuie modificat uh, și acordul de asociere, poate, dar nu acum, că va trebui să așteptăm și decizia curții în această privință și același lucru e valabil și în ceea ce privește acordul în domeniul pescuitului. Decizii pe care le așteptăm în cursul acestui an, poate anul viitor, dar până atunci nu putem să nu facem nimic, trebuie să uh, acționăm în ceea ce privește acordul pe agricultură, date fiind efectele asupra comerțului pe care le sesizăm deja de acum. În ceea ce privește asemănări cu Ucraina, Moldova și alții, eu cred că acest caz este unic din motive obiective și anume datorită faptului că pentru Sahara Occidentală există un proces de pace ONU în uh, desfășurare. Există postura oficială de entitate care nu este autoguvernativă, cum este, desem, cum este chemată. Detaliile trebuie așadar discutate. Curtea nu spune cum anume trebuie procedat, spune doar că trebuie să aibă loc consultări. De aceea, implicarea polisario nu este deloc uh, specificată. Polisario este doar un partener recunoscut în cadrul procesului de pace ONU și nimic mai mult. Rezolvarea în uh, spiritul relațiilor bilaterale. Uh, aici trebuie să spunem că relațiile bilaterale nu pot uh, înainta fără găsirea unei soluții pe această uh, speță. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Voi putea fi foarte suc 5, mă voi referi la tipurile de produse acoperite de acord. În mare parte este vorba de fosfați, pește procesat și roșii. Atunci când vom uh, elabora amendamentele pe care le-a prezentat uh, Vincent, nu vom relua o nouă dezbatere cu privire la concesiuni care au fost agreate Singura chestiune de clarificat va fi aceea a Saharei Occidentale. Și oricum majoritatea roșilor nu vin din Sahara Occidentală, ci din regatul Maroc. Și mai există și un sistem o funcțiune care ne permite uh, o gestionare a celor importuri. Mulțumesc foarte mult! Acum domnul Castrian Laches. Mulțumesc, domnule președinte! În momentul de față asistăm la o situație în care VAMA nu poate accepta ca bunuri importuri care provin din uh, Sahara Occidentală să fie tratate preferențial. Dar încă o dată, repet, nu este o interdicție a importurilor. Nu este vorba de o mișcare ilegală a bunurilor către Uniunea Europeană, ci ține doar de aplicarea tratamentului preferențial. în măsura în care condițiile sanitare și fitosanitare sunt îndeplinite, acest lucru s-ar aplica și produselor agricole. În vamă, problema se pune cum anume să fie identificate potențialele importuri care ar solicita tarife preferențiale și de aceea colaborăm cu autoritățile vamale din statele membre pentru a, sensibiliza, a le sensibiliza asupra problemei și pentru a lua măsurile necesare, însă cooperarea cu Vama din Maroc este fundamentală pentru a primi răspunsul la întrebările noastre și pentru a evita um, o perturbare a relațiilor comerciale. Și um, chestiunea etichetării ține de altă legislație și nu ține de aplicarea sau nu a tarifelor preferențiale pentru aceste bunuri. Mulțumesc foarte mult. Iată că avem ceva mai multă claritate, dar nu o soluție. Încă dezbaterea va continua, dar în orice caz aș dori să mulțumesc colegilor, dar și celor trei invitați din partea SEAI și a Comisiei. Încă o dată vă mulțumesc uh, pentru cooperare. Colegii din INTA acum vor părăsi sala și sperăm și o bună colaborare și pe viitor. Mulțumesc, Bernd Lange. Noi trebuie să continuăm activitatea în Comisia AFED. Obviously, about half of the people here in the room feel affiliated to AFED. Se pare că jumătate din persoanele din uh, sală se simt oarecum afiliate la INTA. Aș sugera celor care doresc să plece să o facă imediat. Vă puteți continua discuțiile și afară. Noi suntem Comisia AFET care lucrează